Conform articolului 105, aliniatul 6 din regulamentul de procedură, președintele conferinței președinților de comisii mi-a comunicat că nu există nicio obiecție din partea comisiei ECON aduse unui act delegat și această recomandare este considerată a fi aprobată dacă un grup politic sau 40 de membri nu formulează obiecții. Dacă o asemenea obiecție este formulată, atunci ea trebuie să fie supusă votului. Și această recomandare o găsiți pe pagina de internet a ședinței plenară. Autoritățile competente din România mi-au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a